Allora, cominciamo. Bună ziua. Propun să începem. Bună ziua tuturor. Proiectul de ordine de zi a fost trimis pe uh, e-mail. Îl găsiți cu toții în dosar. Și procesul verbal ale întâlnirilor din 22 și 23 martie. Dacă nu există obiecții, le considerăm aprobate. Avem uh, limbile disponibile aceleași și avem uh, o întâlnire web streaming. În primul punct, avem o prezentare a comisarului Șemeta, pe care îl salutăm și care ne va vorbi despre programul său pentru primele luni de activitate legate de descărcare audit, deci control, și lupta împotriva fraudei. De aceea am să dau imediat cuvântul domnului comisar Șemeta. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European. Și o plăcere deosebită să vă prezint astăzi programul meu cu privire la descărcarea de gestiune, audit și lupta împotriva fraudei. Am pregătit, am pregătit acest program în spiritul dezvoltării unui parteneriat cu Parlamentul European și cu Comisia dumneavoastră pentru a aduce la îndeplinire obiectivul esențial și anume îmbunătățirea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Asta înseamnă prevenirea erorilor printr-un management financiar îmbunătățit, prin sisteme de control eficiente și prin lupta împotriva oricărei formă de fraudă adresată împotriva bugetului Uniunii Europene. <clears throat> Evident, acesta implică că toți protagoniștii trebuie să joace rolul și să-și asume răspunderea ce le revine instituțiile europene, serviciile acestora, dar și statele membre. În ceea ce privește descărcarea de gestiune și auditul, aș dori să mă concentrez asupra următoarelor aspecte. Avem nevoie de instrumente mai puternice într-un cadru revizuit. Riscul de eroare sporește odată cu complexitatea regulilor. Prin, a, prin urmare, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi și autorităților de descărcare de gestiune, săptămâna trecută Comisia a aprobat revizuirea regulamentului financiar inclusiv simplificarea granturilor și a procedurilor de rambursare. Acesta va simplifica accesul la finanțarea europeană, păstrându-se în același timp principii de gestiune financiare sănătoase. Pentru programele de următoarea generație vom analiza principalele cauze ale erorilor, costurile controlului și vom formula instrucțiuni pentru simplificarea legislației viitoare. În acest context s-a adoptat o propunere privind riscul tolerabil de eroare. Aceasta va fi completată în alte sectoare de politică până în 2011. Consider că această abordare bazată pe un concept elaborat de Curtea de Conturi poate reprezenta baza unei, politice, unei politici mai performante și mai eficiente, adaptată diferitelor programe. În paralel, voi promova o abordare calitativă cu privire la cheltuielile Uniunii Europene. Criteriile de eligibilitate și regularitatea acestor tranzacții sunt probleme și aspecte importante. Să justificarea intervenției Uniunii Europene și obținerea rezultatelor așteptate îmi par a fi la fel de importante. Aici ne vom concentra asupra eficienței măsurilor europene și vom include obiectivele necesare, precum și indicatorii necesari. Pe lângă aceasta vom concepe și noi programe de cheltuieli. De asemenea, intenționez să sporesc rolul Comisiei în materie de audit intern, ca urmare a recomandărilor privind descărcarea de gestiune. În calitatea mea de președinte a Comitetului de Audit, am solicitat elaborarea unei metodologii menite nu numai să confirme dacă măsurile luate, măsurile recomandate sunt cu adevărat puse în aplicare, ci și dacă măsurile luate se adresează într-adevăr probleme semnate și reduc riscul. De asemenea, am propus includerea în revizuirea trienuală a regulamentului financiar une, a unei prevederi de stabilire a unor fonduri de gestiune europeană. Aceasta va da mai multă vizibilitate acțiunilor Uniunii la nivel mondial și va spori gradul de control asupra utilizării bugetului Uniunii Europene în acest context. Avem nevoie de un nou parteneriat. Un nou parteneriat înseamnă că toți cei implicați și înțeleg cu adevărat rolul și își asumă responsabilitățile ce revin pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Aceasta înseamnă, primul rând, impunerea unei declarații de asigurare din partea organismelor acreditate din statele membre. Această declarație va face subiectul unui aviz formulat de un uh, organism independent de audit. De asemenea, ne vom ocupa de plus valoarea rezumatelor anuale în ceea ce privește contribuția acestora la asigurarea generală a Comisiei. Institutele de audit de la nivel național se vor implica mai mult în controlarea executării bugetului european, în spiritul modelului unic de audit propus în 2004 de Curtea de Conturi. În final, sprijin și voi colabora în organizarea unei conferințe cu toți partenerii principali referitoare la execuția bugetară la nivel european și la procedura de descărcare de gestiune, după cum s-a propus în rezoluția privind descărcarea de gestiune 2008. Această conferință va avea probabil loc la începutul anului 2011. Pentru a ne putea asuma responsabilitatea financiară privind executarea bugetului european, Comisia are nevoie de o politică eficientă de recuperare și corecție financiară privind sumele plătite în mod nejustificat. Asta trebuie să se reflecte în informații valabile, nu numai cu privire la ceea ce Comisia trebuie să facă, ci și cu privire la ceea ce trebuie să facă statele membre de aceea, informațiile privind recuperarea de fonduri și corecturile financiare vor fi îmbunătățite în mod considerabil raport cu acest an. Pentru fondurile structurale și cele din agricultură, Cifrele vor fi, sunt detaliate de statele membre. Eforturi suplimentare se vor face pentru a îmbunătăți nivelul informațiilor oferite de statele membre cu privire la corecțiunile financiare, pentru a la fața locului recomandări, programe de instruire și schimbul de bună practică. Și asta este o precondiție dacă dorim ca, într-adevăr, Curtea de Conturi să ia în considerare dimensiunea multianuală a programelor europene. Îmi să acum la cealaltă componentă a portofoliului meu și anume politica antifraudă și OLAF. Politica antifraudă și OLAF joacă un rol major în perioada de criză financiară. Este foarte important ca fondurile să fie cheltuite așa cum trebuie. Neregularitățile, fraudă și corupția trebuie în primul rând să fie prevenite, dar în același timp trebuie să fie depistate. Fondurile plătite înșelătorilor, excrocilor, trebuie să fie recuperate în mod temeinic. Prin urmare, Olaf va beneficia de atenția pe care, într-adevăr, o merită din partea mea. Următoarele puncte de pe ordinea de zi v-au fost deja trimise în scris, dar aș dori să le subliniez și acum. În primul rând, anunțul privind postul vacant de director general al OLAF. Este important să găsim foarte repede un nou director general. Trebuie să găsim cel mai bun candidat pentru această funcție. În următoarele zile am să vă trimit calendarul provizoriu pentru procedura de angajare și aștept uh, participarea noastră activă în acest proces. În al doilea rând, numirea Comitetului de Supervizare al OLAF. 25 mai 2010 am trimis o scrisoare Parlamentului European și Consiliului cu privire la acest aspect pentru că toți membrii au căzut de acord asupra unui al doilea mandat, se poate avea în vedere re sau confirmarea membrilor actuali a acestei comisii. Mandatul lor expiră la 30 noiembrie 2011. Să am toată încrederea că foarte curând vom putea ajunge la un acord cu Parlamentul European și cu Consiliul în acest sens. Procedura de selecție pentru un nou comitet trebuie să fie atunci demarată în timp util. În al treilea rând, reforma OLAF. După cum am spus și la audierea mea, este o problemă prioritară să formulăm o expunere de principii privind reforma bazei juridice de funcționare a OLAF și aceasta va fi prezentată înainte de vacanța de vară. Pe baza dialogului cu Parlamentul și European și cu Consiliul, Comisia va prezenta o propunere modificată. Sper sincer că pe această bază procesul legislativ privind reformarea OLAF se va putea încheia până la finele anului 2011. În al patrulea rând, îmbunătățirea pe viitor a eficienței OLAF. Pe lângă reformarea bazei juridice de funcționare a OLAF, Comisia va încerca să îmbunătățească și pe viitor eficiența acestei instituții, luând în considerare rapoartele Parlamentului European, recomandările Comisiei de Supervizare și, de asemenea, ale Curții de Conturi. De altfel, Curtea de Conturi, în momentul de față, realizez o continuare a raportului de audit pe 2005. În acest sens, mă voi întâlni în mod regulat cu Comisia de Supervizare. De asemenea, voi urmări îmbunătățirea cooperării cu statele membre la nivel administrativ și în contextul modificării regulamentului OLAF. În al cincilea rând, aș avea câteva cuvinte de spus cu privire la pregătirea creării funcției de procuror public european pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Această problemă necesită discuții în detaliu pentru a se identifica cele mai bune alternative pentru Olaf și acest procuror public european. Doamna vicepreședinte Redding și eu însumi am am solicitat uh, serviciilor pe care le reprezentăm eforturi comune în acest sens și Parlamentul va fi implicat și Comisia contează pe sprijinul dumneavoastră pentru că astfel am putea îmbunătăți considerabil protejarea intereselor financiare ale Uniunii europene în materie de impunerea respectării legii. În al șaselea rând, mă voi asigura că instrumentele de colaborare internațională sunt întărite pentru a lupta eficient împotriva fraudei, corupției, traficului cu țigări și altor activități ilicite care au o dimensiune globală, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să colaboreze la nivel internațional cu ajutorul unor instrumente eficiente. Ca exemple ar fi dispozițiile antifraudă și măsurile de control privind un număr de parteneriat, de acorduri de parteneriat și cooperare, o cooperare mai bună cu statele africane și cu statele din America Latină, începând cu conferința care va avea loc în Panama în octombrie 2010 și Acordul Mondial de luptă împotriva traficului ilicit de produse din tutun. În ultimul rând, lupta împotriva evaziunii fiscale este de asemenea deosebit de importantă. Voi vorbi cu respectivele președinții ale Consiliului pentru a mă asigura că acest aspect rămâne pe ordinea de zi și în acest context este important să finalizăm acordul antifraudă cu Liechtensteinul și asta cât de curând posibil. În ultimul rând, aș dori să mă refer la politica antifraudă în termeni generali. Colaborarea dintre OLAF și anumite directorate generale trebuie să fie amplificată pe viitor prin intermediul comisiei. Anumite directorate au o strategie proprie antifraudă, antifraudă dar nu toate directoratele au așa ceva. Olaf a început să pregătească evaluarea riscului pentru anumite regiuni geografice, însă ne aflăm doar la început. Prin urmare, un cadru coerent pentru strategiile antifraudă în cadrul Comisiei va fi stabilită, va fi stabilită în timpul mandatului meu, permițând integrarea de instrumente adaptate specific nevoilor uh, fiecărui directorat general sau serviciu. În contextul pregătirii cadrului multianual financiar, abordarea strategică pentru privind lupta antifraudă trebuie să fie revizuită și prezentată într-o nouă comunicare a Comisiei. Vă voi informa în mod regulat cu privire la progresul acestor acțiuni și contez pe sprijinul noastră să pun în aplicare această, acest plan în spiritul parteneriatului dintre instituțiile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Gressler. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru toate anunțurile impresionante. Vă mulțumim că prezentați pentru prima dată aici în fața noastră un program pe cinci ani. Dați-mi voie să vă spun că impresia pe care ne-ați lăsat-o este una foarte bună. Însă dați-mi voie să vă, aduc, să vă atrag atenția că toate acestea sunt anunțuri și prin urmare îmi permit sau PPE-ul își permite să aștepte implementarea tuturor acestor propuneri. În acest sens, vă asigur că aveți sprijinul nostru. Mi-a plăcut în special comentariul dumneavoastră de final, care a devenit dintr-o dată foarte concret. Și anume spuneați că în cadrul uh, comisiei uh, uh, combaterea fraudei va fi luată mult mai în, în serios. Prin urmare, Comisia dorește să ofere acestei teme o atenție deosebită. Și puteți să ne, do- să ne dovediți că vorbiți serios în cazul în care adoptați propunerile noastre în ceea ce privește funcționarea OLAF. Am prezentat un aviz în acest sens. Uh, în rest, ați uh, anunțat multe măsuri și uh, dacă mă gândesc la ce ar putea să se transforme în realitate, dați-mi voie să vă spun că așteptăm noi reguli în ceea ce privește autorizarea și ne dorim ca această autorizare să devină concretă. Noile reguli trebuie să fie însă însă adoptate realității. Lucrul acesta este esențial. Noile îmbunătățiri ar trebui să oglindească noile, noul cadru legal. Pentru noi, uh, două lucruri sunt importante. Ce se va întâmpla pe viitor cu OLAF? Spuneați că, vreți, să, că vreți să îmbunătățiți eficiența organismului. Ar fi bine să ne spuneți cum doriți să îmbunătățiți uh, eficiența. Există multe probleme, uh, probleme și anume durata lungă a procedurilor și mai apoi și lipsa disponibilității de implementare din punct de vedere juridic al deciziilor OLAF în statele uh, membre. 93% dintre cazurile OLAF uh, sunt lăsate baltă de statele membre, doar 7% sunt implementate și lucrul acesta ar trebui să ne îngrijoreze pentru că ne dăm seama că eficiența uh, acestui serviciu este una mică. Prin urmare, dați-mi voie să vă întreb cum veți influența în sens pozitiv statele Uh, membre. Apoi, riscul tolerabil de eroare. Mm, am uh, citit prevederile în acest uh, sens stabilite în regulamentul financiar. Am primit acest clasor mare cu, cu diferite informații și dacă ne uităm la riscul tolerabil, ne dăm seama că Parlamentul este cel care ar trebui să stabilească exact definiția riscului tolerabil. Și nu mi se pare corect că în momentul de față dumneavoastră ne lăsați pe noi să, să decidem singuri fără niciun fel de ajutor. Nu mi imaginam că situația se va uh, derula în felul acesta. Îmi doream niște acțiuni mult mai concrete. De câțiva ani deja uh, dorim să vedem uh, progres în cazul Liechtenstein. Raportul meu este încheiat, însă nu s-a întâmplat nimic. Știu că nu e problema sau nu e greșeala comisiei, ci asta statelor membre. Însă trebuie să ne dăm seama că fiecare zi pierdută este practic o zi câștigată de către uh, cei care fraudează. Prin urmare, ar fi uh, frumos să facem câteva, uh, câțiva pași înainte în momentul de față. Faptul că Consiliul nu acceptă ceea ce este prezentat acum, aceasta este prezent, problema. Prin urmare, mi-aș dori ca Comisia să exercite mai multă presiune și să ne ia și pe noi în în, uh, ca ajutor în această a sa de a exercita mai multă presiune. Pentru că noi suntem, în fond și la urma urmei, reprezentanții direcți ai cetățenilor europeni. Prin urmare, vă putem oferi mai mult, mai mult sprijin. Și, de asemenea, mi-aș dori ca uh, cei din comisie să fie mult mai energici, mult mai activi, pentru că dacă continuăm cum am, uh, în felul în care au, am evoluat până acum, e clar că nu vom ajunge niciunde. Vă mulțumesc, domnul Balcici. Domnule președinte, domnule comisar, raportul uh, Curții de Conturi ne arată că supravegherea fondurilor europene nu este Uh, întotdeauna eficientă, prin urmare fondurile europene nu sunt întotdeauna folosite în, uh, într-o manieră corectă. Salut propunerea dumneavoastră legată de declarațiile naționale, consider că această propunere este una pozitivă, care ar putea fi folosită uh, pe viitor în diferite programe și ar putea evalua eficiența implementării acestor programe. De asemenea, este important să obținem măsuri cât se poate de eficiente în ceea ce privește recuperarea fondurilor care au fost folosite abuziv sau au fost folosite într-o manieră eronată. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea. Cum uh, aveți de gând să îmbunătățiți uh, programele de supraveghere? Și aș dori niște exemple concrete. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, permiteți-mi uh, să-i mulțumesc doamna, doamnei Gresle, care uh, declară că susține programul pe care l-am prezentat. În ceea ce privește implementarea, faptele, situația de fapt, de fapt, uh, ne dovedește că facem ceea ce am propun, propus. Săptămâna trecută am făcut două propuneri în ceea ce privește regulamentul financiar și am avut o comun- comunicare a Comisiei cu privire la riscul tolerabil de eroare. De fapt, această comunicare va fi uh, prezentată în, uh, în luna aceasta, uh, mai în ceea ce privește conceptul riscului tolerabil de eroare, regulamentul financiar în sine stabilește practic doar un cadru legal pentru acest concept. Când vine vorba de implementarea concretă a conceptului de risc tolerabil de eroare, vom avea o discuție pe baza comunicărilor Comisiei. Comunicarea Comisiei este sprijinită de documentul de lucru al Comisiei care conține o analiză detaliată a conceptului de risc tolerabil de eroare în toate sectoarele. Prin urmare, uh, Parlamentul și Consiliul vor fi uh, implicate direct în această discuție, iar discuția în sine va fi una detaliată Așteptăm această discuție cu ambele instituții, iar pornind de la această, această discuție vom veni cu propuneri legislative concrete în ceea ce privește riscul tolerabil de eroare în sectoarele uh, care au fost deja menționate în comunicare. În ceea ce privește Olaf, sunt într totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră. lucrăm asidu asupra documentului orientativ. Ne aflăm acum uh, în etapa finală a pregătirii acestui document, iar documentul în sine va trata tocmai temele pe care dumneavoastră le-ați pus în discuție spre exemplu, siguranța juridică, implicarea statelor membre uh, în tot acest proces. De asemenea, ne vom referi și la durata procedurilor. în momentul de față colaborăm strâns cu OLAF, de asemenea Curtea de Conturi evaluează situația din cadrul OLAF, iar eu voi face tot ce, voi sta, ce îmi stă în putință pentru a asigura o uh, scurtare a duratei procedurilor, pentru că în multe cazuri aceste proceduri durează mult prea mult. E evident faptul că trebuie să stabilim niște reguli cât se poate de clare cu privire la modul în care am putea scurta durata. Este important uh, să primim date cât se poate de clare cu privire la cazurile discutate și asta deoarece în momentul de față toate detaliile pe care le primim în ceea ce privește cazurile nu sunt suficiente. Avem nevoie de o mai bună implicare a comitetului, a Comisiei de Supraveghere în acest domeniu. Această implicare a Comisiei, Comisiei de Supraveghere ar putea să ne ajute să îmbunătățim eficiența în ceea ce privește durata procedurilor. Uh, în ceea ce privește acum acordul cu Liechtenstein, știți cu toții că acest acord face parte din uh, pachetul pe care îl discutăm la nivelul Consiliului. Este vorba despre un uh, pachet care conține o serie de directive în ceea ce privește colaborarea în, uh, în domeniul supravegherii uh, tranzacțiilor, uh, o serie de uh, directive cu privire la schimbul de informații între statele membre și, bineînțeles, altele. E drept, în momentul de față, propunerea este blocată la nivelul Consiliului, blocată de două state membre. În zilele acestea, mă ocup de această temă. De fapt, mâine voi călători în Germania pentru a discuta cu ministrul Schäuble și sper din tot sufletul că vom găsi o soluție, pentru că mi se pare că e foarte important ca aceste acorduri de fapt acest acord și de fapt întregul pachet cu privire la buna guvernanță să fie promulgat la nivel european. Doar în momentul în care vom avea acest uh, pachet vom putea să promovăm într-o manieră mai eficientă guvernanța uh, la nivel mondial. Înțelegem faptul că statele membre au nevoie de resurse în lupta lor împotriva evaziunii fiscale și fraudei. Iar, uh, de asemenea, ne dăm seama că lupta uh, împotriva evaziunii fiscale și fraudei în sine vor genera fonduri importante pentru statele membre. În ceea ce privește recuperarea fondurilor uh, fraudate, există două posibilități în acest sens la nivel european. Avem deja uh, rapoartele financiare pentru 2009 și în aceste rapoarte vom prezenta date cu privire la uh, recuperările făcute în fiecare stat membru în parte. Prin urmare, vom putea face comparații între diferitele state. În ceea ce privește aceste recuperări la nivel de state membre, finalizăm acum uh, evaluarea sistemelor implementate în uh, statele membre. Așadar, vom evalua anul acesta fiecare stat membru în parte și pe baza acestor evaluări vom oferi recomandări, uh, recomandările necesare. De asemenea, vom proceda la un schimb de bune practici între statele membre. Mulțumesc acum domnul voorzitter. Ik ehm, wil graag de commissaris hartelijk danken voor het document dat hij. Ehm, mulțumesc. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru acest document. Cred că este un punct de plecare foarte bun pe baza căruia putem uh, discuta problemele și îmbunătățirile care pot fi aduse. Câteva observații din, uh, din partea mea. În calitate de liberali, am insistat deja asupra faptului că suntem pentru o simplificare a procedurilor și a legislației, lucru care este menționat de dumneavoastră atunci când vă referiți la regulamentul financiar și apoi menționat și comunicarea pe care o veți uh, face mai târziu pe durata acestui an. Așteptăm cu foarte mare interes acest lucru. În al doilea rând, cheltuielile statelor membre atunci când este vorba de fondurile europene. Pe durata audierii, dumneavoastră am avut o atitudine critică. După părerea mea, abordarea dumneavoastră este oarecum uh, prea relaxată aveți o abordare în care se pune în evidență cele mai bune practici, vorbiți despre experiența statelor membre care utilizează declarațiile naționale, deci pe asta se axează abordarea dumneavoastră. Și am o întrebare. Având în vedere această criză a monedei euro, statele membre sunt din ce în ce mai critice față de cheltuielile publice. E vorba de cheltuieli la nivelul statelor membre. Oare nu ar fi acum momentul oportun pentru a aborda acest subiect al cheltuirii fondurilor europene? Fiindcă e vorba de aceleași fonduri, dar care sunt reglementate diferit la nivel contabil, e vorba de fonduri care vin din partea tuturor statelor membre, ca și în cazul banilor publici. Și atunci, oare nu acum ar fi momentul să avem o abordare mai fermă? Ce propuneți? Și de asemenea, cred că ar fi bine să avem o abordare mai puțin prudentă. Și un al treilea punct trebuie să ne axăm și asupra eficienței utilizării acestor fonduri, nu doar asupra legalității. Și acest lucru nu se regăsește în documentul dumneavoastră și aș vrea să vă referiți la asta mai târziu. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru toate cele pe care ni le-ați prezentat. Aveți un program de lucru foarte complex. Uh, și uh, cred că dacă vom uh, înregistra progrese în uh, toate aceste puncte pe care le-am, le-ați menționat, vom fi făcut mulți pași înainte la nivel european. Însă dați-mi voie să vă adresez o întrebare legată de punctul 7, acțiunile externe. În discuțiile privind descărcarea, am constatat cu toții ca urmare a unor audieri organizate cu Comisia, Așadar ne-am dat cu toții uh, seama că în ceea ce privește uh, rapoartele privind uh, cheltuielile fondurilor europene nu, a, nu stăm prea bine. Domnul Liberațchi a, nu a precupețit criticile și văd că la punctul 7 dumneavoastră v-ați propus o serie de pași importanți, însă dați-mi voie să vă întreb care sunt pașii dumneavoastră pe care îi uh, doriți să întreprindeți cu privire la UNO. Grație. Onorevole Schilakakis. Uh, și acum, domnul Schilakakis. Uh, commissioner, I would like to pose... Domnule comisar, am o întrebare referitoare la politicile pe care le-ați propus cu privire la OLAF. Și cu privire la faptul că veți reexamina posibilitățile de consolidare a OLAF. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la procentajul de uh, situații care duc la rezultate concrete astăzi în comparație cu numărul total de uh, piste examinate și de asemenea cu privire la numărul și eficiența investigatorilor care lucrează la OLAF. După părerea mea, se produc foarte multe fraude și dispunem de un sistem foarte slab care încearcă să combată acele fraude și investigatorii sunt cei care reprezintă nucleul acestui sistem. Mulțumesc. Am și eu o întrebare. În ceea ce privește Aspectele semnalate de instituțiile competente, printre care OLAF, Curtea de Conturi și, de altfel, cum am constatat și noi în mod direct, Aș vrea să știu ce tip de activitate politică instituționale intenționează Comisia să aibă față de acele state membre unde, în mod constant, se înregistrează fraude și cheltuieri ilicite în fondurile publice și o corupție și o mafie în creștere care beneficiază de miliardele de euro care ajung uh, în, de la nivel european în unele state. Deci ce politică aveți intenția să promovați față de aceste state, dumneavoastră și Comisia? Mulțumesc! Am să încerc să răspund la întrebările care, au fost, uh, care mi-au fost puse. Mulțumesc că sunteți de acord cu principiul simplificării și în regulamentul financiar am propus ca din 181 articole să fie modificate 100 și majoritatea acestor articole sau multe dintre cele care au fost propuse pentru schimbare vor duce la această simplificare la nivelul regulamentului financiar. De asemenea, important este faptul că uh, ne-am referit și la legislația sectorială și de aceea, în comunicarea pregătită, vom propune o simplificare pentru următorul cadru financiar și la nivelul acestei legislații sectoriale. În ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene, în regulamentul financiar am propus uh, implementarea declarațiilor anuale de gestionare la nivelul uh, organismelor de gestionare adecvate care vor fi auditate de instituții de audit independente. Acesta este conceptul care se aplică în mod prezent în domeniul agriculturii și pe baza acestei experiențe am văzut că lucrurile funcționează bine și că situația din agricultură s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani pe baza acestui concept. Și dacă sunteți de acord, dat fiind că regulamentul financiar trebuie să fie aprobat prin procedura de colegislație de către Parlament și Consiliu, deci dacă sunteți de acord, acest concept al declarațiilor anuale de gestionare va fi extins și acest lucru va crește foarte mult uh, nivelul de responsabilizare al statelor membre în ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene. În, cu privire la eficiența utilizării acestor fonduri, în prezentarea inițială, am subliniat faptul că sunt de acord cu dumneavoastră că nu este suficient să controlăm eligibilitatea cheltuielilor, ci că este important și să vedem cât de eficient au fost cheltuite aceste fonduri. Acest uh, aspect va fi uh, un subiect care va constitui parte a activității auditorilor noștri interni și pe aceștia i-am rugat că atunci când efectuează auditurile să analizeze nu doar uh, legitimitatea cheltuirii fondurilor europene, ci și gradul de eficiență al cheltuirii acestora. Și sigur, este foarte important ca în acest sens să fie elaborați o serie de indicatori de performanță care să fie utilizați pentru măsurarea eficienței. Comisia va uh, face eforturi pentru a îmbunătăți acești indicatori de performanță care vor permite să măsoare nu doar eligibilitatea, ci și eficiența cheltuirii fondurilor europene în ceea ce privește ONG-urile. Un element important în sistemele de contabilitate, sistemul de contabilitate al Comisiei, este faptul că se creează indicatori specifici pentru aceste organizații non-profit, lucru care ne va permite să vedem concret care sunt ONG-urile care participă la finanțarea europeană, care primesc fonduri europene. De asemenea, prin aceste activități vom crește transparența în acest domeniu și, cum am spus, intenția noastră este să creăm fonduri europene dispoziție care deja se regăsește în propunerea pentru revizuirea regulamentului financiar și dacă va fi aprobată, Uniunea Europeană va putea eh, nu doar să ofere sprijin prin intermediul organizațiilor ONU, ci, ci și să își organizeze propria structură de sprijin prin intermediul propriilor sale fonduri gestionând și această problemă a accesului la informații, fiindcă la nivel european vom putea să avem uh, un control al nostru asupra acestor informații bazat pe sistemele proprii. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, Cheltuielile operaționale rămân parte a bugetului Comisiei și, prin urmare, fac parte din descărcarea pentru Comisie și doar cheltuielile administrative vor fi vor beneficia de o descărcare separată pentru acest Serviciu European de Acțiune Externă, care va fi, desigur, prezentat în fața acestei comisii. Deci, cred că este în interesul nostru comun să ne asigurăm că Serviciul European de Acțiune Externă va fi responsabil în fața autorității de descărcare și sunt convins că la asta se va ajunge în urma deciziei finale. În ceea ce privește OLAF și numărul de investigații, pot să vă spun că cifrele care sunt vehiculate în mod normal, doar 7% dintre investigații duc la niște rezultate concrete. Acestea sunt cifrele, dar nu sunt uh, niște cifre care reflectă realitatea. Cred că ar trebui să avem și niște perioade de referință uh, legate de data la care au fost inițiate aceste investigații, care dintre ele au ajuns uh, în faza finală sau care sunt în curs de derulare. Dacă facem acest lucru, vom vedea că cifrele corecte sunt mai mari de 7%, Însă sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să se facă eforturi mai mari pentru a crește eficiența activității OLAF. După cum știți, eu lucrez uh, în această calitate doar de trei luni și sunt sigur că nu vă așteptați ca în trei luni să fie rezolvat toate problemele existente în OLAF. Însă, în pregătirea documentului de reflecție referitor la problemele privind eficiența activității OLAF, am dat o importanță aparte instrumentelor care ajută la creșterea eficienței și sper că propunerile acestea se vor bucura de sprijinul dumneavoastră și astfel sper că vom reuși să avem un cadru juridic care să promoveze și să exercite presiuni pentru eficiența acestei instituții. De asemenea, același lucru este valabil și pentru planul anual de gestionare. Și aici se cer mai multe detalii. Am cerut serviciului să își eficientizeze acest plan anual de gestionare, să stabilească niște obiective foarte concrete în ceea ce privește durata investigațiilor și în ceea ce privește rapoartele cu statele membre. Sper ca pe durata mandatului meu să putem vedea o îmbunătățire concretă a eficienței activității OLAF. Acesta este interesul nostru al tuturor. În ceea ce privește fraudele care vor fi identificate, răspunsul pe care l-am pentru dumneavoastră este unul destul de simplu. Comisia continuă să aplice principiul toleranței zero față de fraude și în prezent încercăm să identificăm modalitatea de a degreva Olaf de uh, sarcinile minore, mai neimportante, pe care să le transferăm asupra, la nivelul altor uh, organisme, cum ar fi IDOC în cadrul uh, comisiei și să lăsăm Olaf să se axeze pe aspectele majore, cu adevărat importante, lucru care va permite și o mai bună utilizare a resurselor de investigare existente la nivelul acestei instituții. Asta ar fi una dintre modalitățile pe care le-am identificat noi pentru a crește eficiența OLAF. Doamna Greisler. Vă mulțumesc. Faptul că avem o atitudine atât de uh, puțin vizibilă în ceea ce privește OLAF nu înseamnă că nu ne interesează uh, reușita acestui serviciu. Uh, vă asigur, domnule comisar, că suntem cu ochii pe dumneavoastră și așteptăm niște rezultate cât se poate de concrete și asta cât mai rapid. Dați-mi voie să, rev- să revin la o temă foarte importantă și anume uh, atitudinea statelor membre. Ne-am dat seama acum, odată cu criza monedei euro că multe dintre statele noastre membre nu au atitudinea um, severă pe care ne-am dorit-o în ceea ce privește frauda și folosirea uh, fondurilor europene. Tocmai de aceea, domnule comisar, mi-ar plăcea ca dumneavoastră să ieșiți din sala aceasta conștient de faptul că sunt aveți la dispoziție susținerea noastră, atâta timp însă cât uh, veți prezenta uh, reușite. Dacă ne uităm la temele prezentate, ne dăm seama că multe dintre temele uh, prezentate de domnul comisar sunt temele care ne-au interesat pe noi din totdeauna, și anume declarațiile naționale. Am văzut că declarațiile, această temă a declarațiilor naționale a fost amânată până la finele anului 2014. Sper că în 2015 vom avea niște colegi aici în Parlament care își vor mai aminti de discuțiile pe care le vom, le-am avut deja. În orice caz, tema este una complexă. Mă bucur de uh, că ați prezentat o, o analiză și un rezumat uh, care sună mai bine decât uh, rezumatele de care am avut uh, parte până în momentul de față. Asta în primul rând. În al doilea rând, transparența în ceea ce privește obținerea de fonduri. Vedem că în ceea ce privește transparența, nu avem decât o schimbare de ordin o schimbare ce ține de vocabular, practic, în uh, cadrul uh, noilor propuneri cu privire la uh, regulamentul financiar. Ne dăm seama că cuvântul recipient este înlocuit. Nu mi se pare că este o atitudine potrivită în momentul de față. Mă bucur însă că ne lăsați exact mie și colegului Rivilini tot, toate amendamentele. Uh, când vorbim de valoarea adăugată europeană. Ce e, de fapt, această valoare adăugată europeană? Aceste teme sunt foarte importante și așteptăm de câțiva ani răspunsuri la ele mi-ar dori, mi-aș dori să vă ocupați de problema externalizării bugetului. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat în ultimii zece ani cu bugetul european, dacă mă uit la ultimii cinci, 6 ani, îmi pot da seama că Comisia pur și simplu a renunțat să mai lupte. A renunțat uh, să mai creadă că poate să, să uh, schimbe lucrurile. În ceea ce privește externalizarea, situația actuală va, se va propaga în viitor. Uh, ne dăm seama că în ceea ce privește serviciul uh, de acțiune externă, Comisia nu, nu depune niciun fel de, de uh, eforturi în ceea ce privește externalizarea. Văd aici o serie de amendamente foarte interesante în ceea ce privește regulamentul financiar. Uh, Um, să ne referim, de exemplu, la ONG-uri. Pur și simplu, Comisia a renunțat să mai dezbată problema externalizării acestor costuri. Externalizarea bugetului ar trebui să fie o temă care să fie discutată în cadrul colegiului. Din, uh, în planul dumneavoastră de acțiune, această temă nu este bine definită, însă ea este una foarte importantă pentru noi și noi suntem cei care oferim descărcarea de, de gestiune. Prin urmare, nouă nouă trebuie să ne oferiți uh, toate rapoartele cu privire la cheltuielile bugetare, la cheltuielile administrative, operaționale, etc. Și dacă vă doriți să aveți o descărcare de, de gestiune și dacă vă doriți ca instituțiile să își asume într-adevăr responsabilitatea, atunci aș dori să tratați toate temele care sunt importante pentru noi. Până acum nu ați făcut decât anunțuri, însă. Vă mulțumesc! la risposta conclusiva perché poi deci Răspunsul este foarte concludent. Uh, vă rog să dați un răspuns concludent dar scurt ca să putem trece apoi la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că doamna Gressler a rezumat extrem de bine. Într-adevăr, trebuie să colaborăm și lucrăm împreună asupra, în direcțiile pe care le-am menționat în prezentarea mea. Sunt uh, cum nu se poate mai de acord cu ideea că această calitate a rezumatelor naționale trebuie să fie îmbunătățită în mod substanțial. Ne concentrăm asupra acestui lucru. Sper că foarte curând veți vedea și rezultatele concrete ale acestei munci. De asemenea, sunt uh, categoric de acord că transparența în materie de beneficiar trebuie asigurată. De asemenea, trebuie să facem mai multe în direcția armonizării informațiilor cu privire la acești beneficiari. S-au făcut deja destul de multe lucruri, însă sunt de acord că este nevoie de îmbunătățiri și pe viitor în acest sens. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, Desigur, negocierile nu sunt ușoare, e vorba de trei instituții implicate. Comisia însă are o poziție clară și anume aceasta trebuie să-și păstreze controlul asupra cheltuirii banilor europeni. inclusiv când e vorba de banii cheltuiți de acest Serviciu European de, Af- de Acțiune Externă. Noi ne vom păstra această poziție și cred că Scopul nostru este ca într-adevăr acest serviciu să dea socoteală de banii cheltuiți din bugetul european. Ca să rezum, pot să vă spun că într-adevăr sunt dispus să fac ceea ce m-am angajat să fac, să ajung la rezultatele concrete pe care le-a solicitat și dumneavoastră și în continuare am să vă țin informații în legătură cu inițiativele în desfășurare, în legătură cu noi inițiative care apar și sper să colaborăm îndeaproape. Vă mulțumim, domnule comisar Semeta, și vă salutăm și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, Agenția pentru gestiunea operativă a sistemelor informatice la scară largă. Dau cuvântul raportorului, domnul Marinescu. Aveți cuvântul am să prezint principalele mele propuneri referitoare la uh, această uh, agenție. Am propus, în primul rând, ca activitatea agenției să se desfășoare pe baza unui plan de activitate multianual, care să cuprindă și o propunere de buget uh, multianual. Bineînțeles, pe baza acestui program uh, să se uh, propună planul uh, anual de lucru, care să fie uh, depus până la 31 martie al fiecărui uh, an. Management Boardul agenției, cred că aceasta este cea mai importantă propunere, după părerea mea ar trebui să fie format din 9 membri dintre care doi propuși de Comisie, doi propuși de uh, Parlamentul European și cinci de uh, Consiliu. Niciun membru al Parlamentului nu poate să fie uh, să facă parte din acest management board. Cred că o structură simplificată ar aduce un plus de eficiență și, bineînțeles, de micșorare a costurilor în cazul acestei uh, agenții. De asemenea, propun uh, constituirea unei, uh, unei comisii de audit formată din trei membri din cadrul Management Board, care să asigure bordul de conducere în ceea ce privește activitatea Serviciului de Audit Intern. Am introdus activitatea acestei agenții sub uh, supervizarea avocatului poporului european, pentru că nu, era, nu exista această uh, propunere. Și, de asemenea, în perioada interimară până la uh, desemnarea directorului executiv, am propus ca un director numit de comisie să gestioneze uh, activitatea uh, agenției și să aibă, bineînțeles, dreptul de a semna și de a face plăți, deci de a conduce activitatea în tot ceea ce este uh, necesar. Acestea sunt principalele propuneri, bineînțeles, referitoare la activitatea comisiei noastre despre agenție. Mulțumesc! Grazie. C'è qualcuno? Mulțumesc. Dorește să intervină cineva cu privire la raportul domnului Marinescu, cineva din partea Comisiei, Curții de Conturi, doamna Gresle. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc colegului Marinescu pentru propunerile foarte inovatoare. De exemplu, reducerea numărului de membri ai uh, Comitetului de Audit. Avem uh, comisii de supraveghere adeseori mai care au adeseori mai mulți membri decât agenția în sine. Și dacă e să avansăm în ceea ce privește agențiile, trebuie să procedăm în felul acesta uh, la fiecare nouă înființare a unei agenții. Și uh, mi-ar plăcea ca Consiliul, Comisia să fie implicate în aceste discuții uh, și de asemenea să implementăm această formă de reformă. Dați-mi voie să vă rog să votați în favoarea acestei propuneri, care este una foarte, foarte bună. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Comisia. Uh, thank you very much, Chairman. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. O scurtă intervenție. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea extrem de constructivă și de amănunțită pe care a făcut-o în amendamentele propuse. Aș spune că majoritatea, vastă majoritatea acestor amendamente sunt reflectate în spirit și chiar și în formă în versiunea actuală a textului, în forma finalizată chiar în această dimineață în grupul de lucru de la Consiliu. Nu văd niciun motiv pentru care Comisia nu ar fi dispusă să accepte pozitiv și celelalte măsuri în propunerea de, din propunerea de amendamente. Ar fi două subiecte, totuși, și anume structura Consiliului de Administrație și structura acestui Consiliu de Audit, pentru că avem niște rezerve. În primul rând, acest Management Board, Consiliul de Administrație, sigur înțelegem nevoia de eficiență crescută și salutăm orice propunere în acest sens, însă trebuie să ne uităm la domeniul de activitate specific al acestei agenții, pentru că aceasta va fi răspunzătoare pentru gestionarea unor sisteme informatice la scară largă, baze de date destul de importante și date care țin de fiecare stat membru. Din acest motiv, credem că statele membre au un interes deosebit în a urmări îndeaproape activitatea agenției. Prin urmare, considerăm că este normal ca fiecare stat membru să fie reprezentat în acest Consiliul de Conducere. Deci toate statele membre să fie reprezentate, pentru că statele membre sunt utilizatorii, sunt și de asemenea posesorii acestor date. În materie de audit, considerăm că această funcție trebuie să fie pe deplin independentă, tocmai pentru a asigura, pentru a aduce acele garanții pe care trebuie să le aducă în materie de execuție bugetară și de audit bugetar. De asemenea, de aceea considerăm că implicarea membrilor din Consiliul de Conducere în acest uh, comitet de audit ar putea împiedica uh, îndeplinirea tocmai acestor obiective pe care ar trebui să le aibă Comisia de Audit. <coughs> Încă o dată îi mulțumesc raportorului deoarece a, a realizat uh, ceva remarcabil cu aceste amendamente și amendamentele domniei sale și au deja un ecou în munca deja depusă și în intențiile ulterioare pe care le are Comisia cu privire la acest text. Vă mulțumesc. Ce qualche altul interven? Mulțumesc. Mai dorește să intervină cineva? Se pare că nu. Vreți să adăugați dumneavoastră ceva, domnule Marinescu? Vă rog. Intervenție fără microfon. Excuse me. Uh referitor la management board este adevărat că această agenție se va ocupa de sistemele it vis sis. Uh, uh, uh, vreau să reamintesc comisiei că în acest moment de aceste sisteme de gestionarea acestor sisteme se ocupă un stat membru în această perioadă de uh, tranziție până la înființarea uh, agenției. Uh, pe de altă parte, eu cred că management boardul nu se ocupă direct de gestionarea datelor, ci sistemele. Deci nu cred că trebuie să existe supraveghere din partea fiecărui stat membru. Și mai amintesc Comisiei că în tratat statele membre au ajuns la concluzia că uniunea europeană poate să aibă o comisie formată din uh, două treimi din reprezentanți din două treimi uh, ale statelor membre deci dacă acolo s a putut ajunge la această concluzie cred că uh, cu atât mai mult la o agenție se poate reduce numărul reprezentanților în consiliul de administrație. referitor la audit nu se... Bineînțeles că va exista un serviciu de audit intern, dar din experiența acumulată la o altă agenție s-a constatat că un, uh, o, un, o comisie de audit formată din uh, membrii din uh, Consiliul de Administrație poate ajuta Consiliul de Administrație, care nu întotdeauna este familiar cu astfel de aspecte să înțeleagă mai bine și să poată să facă legătura cu comisiile uh, specializate și formate din uh, uh, experți în acest domeniu. Mulțumesc! Grazie all'onorevole Marinescu.